Colege, colegi. Dragi colegi, vă rog să luați loc în sală. Il processo verbale e i testi approvati nella seduta di Procesul uh, verbal și uh, textele adoptate în ședința de ieri sunt disponibile. Există comentarii asupra lor? Dacă nu, se consideră adoptate. Onorevole Duran, le do la parola. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că pe pupitul dumneavoastră veți găsi un dosar care constă în premiul Lux pentru cinema. De aceea vreau să vă atrag atenția asupra acestui dosar. Vă reamintesc că trebuie să votați pentru a alege unul dintre cele trei filme din competiție. Aveți aici un program al filmelor propuse. Și aveți inclus și un DVD cu filmul care a câștigat premiul în 2007, film tradus în 23 de limbi plus 7 limbi suplimentare. Vă cer trei lucruri. 1. Să mergeți să vedeți aceste filme. Deci să vedeți aceste filme, să le vizionați. După aceea să votați. Vota, votul este foarte simplu Puteți vota, vota pe site-ul internet și puteți vota pe canalul 77 al televizorului dumneavoastră. Este vorba de opere care susțin valorile europene și uh, dumneavoastră trebuie să vă pro- pronunțați asupra lor. Vă cer așadar să participați la acest vot. Este o inițiativă frumoasă, cetățenească, care promovează valori, valorile europene și cineaștii europeni. Contez pe dumneavoastră în acest sens și mulțumesc președint, președintei Comisiei Cultură, doamna Doris Pac, care vă îndeamnă și ea să votați cât mai numeroși. Ringrazio l'onorevole Duran che ci ha dato i compiti. Mulțumesc, doamnă Durand. Avem așadar o temă de weekend. Sunt sigur că vom face acest lucru. Haideți să trecem acum la voturi. Votăm raportul Fayon privind lista țărilor terțe căror resortisanți trebuie să dețină viză când uh, traversează frontierele externe și a celor care sunt exonerați de la această